Este vorba despre dezbaterea situației din Sri Lanka și voi da cuvântul întâi autorilor. Are cuvântul colegul Schlüter. Mulțumesc, domnule președinte. Nu se întâmplă atât de des să, să poți uh, sta aici și să te bucur că s-a încheiat într-adevăr un război. Însă în 2009 s-a încheiat într-adevăr acest război. În 2010 au existat noi evoluții, s-a instaurat o comisie de conciliere și s-a început deminarea teritoriului. În august s-a creat uh, o comisie de anchetă cu privire la dispariția persoanelor și au existat și alegeri în provincia de nord. Iată evoluții pozitive. Din păcate există și nori negri la orizont pentru că asistăm în același timp la uh, noi conflicte, există abuzuri uh, sexuale, există o proastă funcționare și o amenințare a justiției și mai există și foarte multe văduve de război fără protecție care sunt amenințate în mod deosebit. De aceea Sri Lanka trebuie să abordeze această problemă. E nevoie de o comisie care să garanteze că cei care au comis crime de război de ambele părți să fie aduse în fața justiției și să se facă dreptate. La nivelul ONU trebuie prezentat un raport pentru că altfel uh, Uniunea Europeană are doar propria uh, comisie de anchetă. Trebuie ca făptuitorii să fie trași la răspundere. Atunci când ai fost o victimă, este mai ușor să mergi mai departe atunci când se face dreptate. Noi dorim ca Sri Lanka să facă acești pași necesari pentru a merge pe o cale mai bună. Mulțumesc! Domnule Sliter, are cuvântul doamna Gomez. Parlamentul European a dat deja mai multe rezoluții cu privire la Sri Lanka, spunând care sunt problemele și uh, care este starea reconcilierii naționale. Eu m-am deplasat acolo în 2011 și am văzut că uh, acea comisie de reconciliere pe care guvernul a înființat-o pentru a investiga încălcările drepturilor omului în timpul și după sfârșitul războiului, dacă acea comisie, deci, obține rezultate. Am văzut că nu. S-a cerut ca membrii comisiei să fie independenți ei bine, acest lucru nu este asigurat și uh, cei care au comis atrocități în timpul războiului încă se bucură de impunitate. Din câte am văzut, uh, cei care luptă pentru adevăr sunt reduși la tăcere și cei care cer libertăți uh, fundamentale nu sunt ascultați. Prin urmare, trebuie să cerem guvernului să susțină recomandările lui Navi Pillai, raportorul ONU, și dacă nu, atunci uh, Consiliul, uh, atunci uh, ONU, prin Comisia sa pentru Drepturile Omului, trebuie să înființeze un tribunal prin care să ancheteze toate aceste probleme. Reconcilierea în Sri Lanka trebuie să se bazeze pe justiție, pentru că altfel nu poate exista pace. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc colegului domnul Lisek pentru că mi-a permis să vorbesc uh, peste rând. Este o situație disperată în Sri Lanka care n-a putut să fie uh, rezolvată. Um, este vorba de rebelii tigrilor liberatori um, RTTE. Eu cred că uh, trebuie să uh, vedem care sunt învățămintele din trecut pentru ca ele să nu se repete, să se reconstruiască economia din Sri Lanka și crearea unui viitor mai prosper și mai democratic pentru toți cetățenii din această țară. Uh, S-au făcut deja pași în acest sens și sunt recunoscători autorităților din Sri Lanka pentru asta, dar trebuie să se întâmple și mai mult. Noi săptămâna aceasta uh, am regretat trecerea în neființă a lui Nelson Mandela, cel care a făcut atâția ani de închisoare și la ieșirea din închisoare a luptat pentru reconciliere. Nu trebuie noi să ținem predici, dar eu cred că și guvernul din Sri Lanka trebuie să facă un pas suplimentar în ideea reconcilierii și mai ales diaspora tamilă ar trebui să uh, reacționeze. Președintele, mulțumesc, domnule Ivanodin, colegul Murphy, un minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să nu acceptăm linia uh, dreptei din acest uh, Parlament care vrea să dea vina pentru uh, populația tamil, pentru abuzurile din Sri Lanka. E adevărat că au existat tensiuni și că uh, organizațiile pentru drepturile omului au uh, semnalat uh, astfel de nereguli pentru că uh, lideri precum domnul Cameron în uh, Marea Britanie sunt dispuși să închidă ochii pentru a-și apăra propriile interese economice. Timp de mai mult de patru ani după finele unui război civil sângeros, după genocidul a 70.000 de de persoane tamil la finele acestui război, nu există încă o anchetă transparentă a crimelor de război avem de face cu impunitate, în special atunci când este vorba de guvern și de militari. Uh, lecțiile care se desprind sunt că uh, cei vinovați pot scăpa nepedepsiți. O anchetă internațională trebuie să fie accelerată și să dea seamă vis-a-vis -vis de victimele și familiile lor. Populația tamil a fost uh, lăsată singură de ONU. Trebuie uh, ca dânsii să se organizeze pentru a își căuta dreptate în grupuri precum Solidaritatea Tamil. Mulțumesc, domnule Murphy. Permiteți o întrebare din partea domnului Deva. Yes? Yes. Uh, thank you. Mulțumesc, uh, domnule Murphy. Foarte dragoste din partea dumneavoastră. Permiteți-mi să-l întreb pe domnul Murphy, care pare fi un expert în Sri Lanka, să-mi spună un lucru. Câte persoane tamil sunt în Sri Lanka, câte trăiesc în sud, câte trăiesc în nord și care este populația uh, tamil din Colombo, care este capitala. Mulțumesc, domnule Deva, domnule Murphy. Mulțumesc pentru această întrebare. Nu mă consider un expert uh, în ceea ce privește Sri Lanka. Ca și dumneavoastră, aș fi dorit să am posibilitatea să vizitez Sri Lanka, însă mi s-a refuzat uh, viza datorită criticilor pe care le-am adus uh, în ceea ce privește represalia asupra populației tamil. Nu vă pot da cifre cu privire la numărul de uh, acestor persoane și unde trăiesc, dar știu că trăiesc o mulțime de tamili în Colombo, dar și ei suferă de discriminare. Și ceea ce am susținut întotdeauna a fost că vreau să se facă dreptate pentru toate tipurile de populații din Sri Lanka. Pare foarte rău. Eu cred că puteți avea și o discuție individuală. Acum are cuvântul domnul Benion, un minut jumate. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. A trecut deja patru ani de când s-a încheiat conflictul dintre guvernul sri lankez și Tigri Tamil și încă apar alegații sprijinite de grupuri pentru drepturile omului că s-au comis uh, crime împotriva umanității și crime de război. Dar cred că moțiunea de rezoluție pe care avem astăzi este una echilibrată și se recunoaște și progresul făcut în reconstrucția, deminarea și uh, alegerea, uh, în organizarea de alegeri provinciale. Totuși, Oamenii din Sri Lanka, indiferent de naționalitatea lor, merită să afle ce s-a întâmplat în timpul războiului civil și e necesară o anchetă internațională făcută de ambele tabere, repet, ambele tabere din acest conflict. E nevoie de asta urgent. Cerem guvernului sri Lankez să comande o anchetă independentă cât mai curând posibil dacă guvernul srilanchez nu face o astfel de anchetă până în martie anul viitor, ONU are dreptul legitim de a cere o anchetă proprie independentă. De aceea cer înaltului reprezentant al UE să facă eforturi pe lângă guvernul slanghez, eforturi proactive pentru a se asigura că acest lucru se întâmplă, cerându-i președintelui Raja Paxa să înființeze o astfel de comisie de anchetă și sper ca tot acest proces de reconciliere să se poată finaliza. Mulțumesc, domnule Benion. Permiteți o întrebare din partea domnului Leinen? Permiteți o întrebare din partea colegului Leinen. Vă rog, domnule Leinen. Vă rog. Aici sunt. După 30 de ani de război civil a existat o situație haotică în Sri Lanka și colegii au spus că există uh, acum îmbunătățirea situației, dar insuficientă. Dumneavoastră vorbiți acum despre o rezoluție echilibrată și cereți o investigație care uh, să fie finalizată până în martie 2014. Credeți că este realist? Și de ce aveți uh, un asemenea ultimatum? Sigur, uh, martie 2014, mi se pare că este absolut nerealist termenul. Bineînțeles, sunt de acord că uh, uh, ar fi nerealist să existe o asemenea anchetă care să fie finalizată. Nu ne dorim să fie inițiată până atunci. Uh, și uh, această foaie de parcurs este legată și de o întâlnire a Națiunilor Unite în martie 2014. Noi cerem ca acest proces să fie inițiat până în martie 2014. Iar procesul de inițiere este simplu. Uh, președintele trebuie să trimită o notificare în acest sens și să se formeze echipa care urmează să facă ancheta cu pricina, deci cred că lucrurile ar fi fezabile astfel. Mulțumesc, iar acum în numele autorilor vorbește colegul Lisek. Panie comisarul, coleżanki colegi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. E adevărat, că discutăm acum uh, din nou situația din Sri Lanka. Știm cu toții că această țară a suferit niște lucruri oribile, uh, <clears throat> crime de război, tot felul de violențe, strămutări, putem face o listă lungă a acestor crime. Din fericire, acum avem patru ani de pace. Însă cum anume putem ajuta Sri Lanka să reclătească structurile statului? Regatul Unit, care are o istorie îndelungată a cooperării cu Sri Lanka, ar trebui să fie în măsură și în calitate de membru UE de a ajuta la reconstruirea structurilor statului și sperăm că această țară va prospera Um, în vremuri de pace și că diferitele grupări etnice vor putea să coexiste pașnic. Însă, cu siguranță, e nevoie de o anchetă și sper că Sri Lanka va putea să redevină o țară prosperă. Mulțumesc, domnule Lisek. Au avut acum cuvântul um, autorii și acum urmează vorbitorii numele grupurilor politice. Începem cu domnul Posel. Domnule președinte, în Sri Lanka este vorba de un conflict etnic care provine dintr-o situație postcolonială. Și noi, în calitate de Uniune Europeană, nu ar trebui să facem greșeala pe care au făcut-o poate mai devreme puterile coloniale, ci să încercăm să ajungem de la o oprire a unui conflict armat la o pace adevărată. Și o pace adevărată nu poate exista decât dacă există și o pace internă. Și în acest sens este nevoie să se acorde drepturi pentru minorități și uh, majoritate, dar e la fel de importantă și căutarea adevărului. Și eu cred că Uh, data este importantă, fără a-mi face iluzii că se poate întâmpla până atunci uh, așa, dar dacă nu, mi-e teamă că amânăm la nedefinit, așa cum s-a întâmplat și în Balcani și aceste lucruri trebuie clar- clarificate în folosul ambelor părți. Apelez la dumneavoastră să admiteți acest lucru. Mulțumesc, domnule Posel, are cuvântul doamna Geringer de Odenberg. Mulțumesc, domnule președinte. Sri Lanka este gazda summitului Commonwealth, a fost uh, un summit care a avut loc în noiembrie. Totuși, comunitatea internațională a acuzat Sri Lanka pentru faptul că n-a reușit să-i condamnă pe cei care au comis crime în timpul războiului ce a durat atâția ani. 6.000 de oameni lipsesc, uh, sute de mii sunt strămutați, sute de mii au fost uciși. În nordul țării se încearcă o normalizare a vieții, se încearcă închiderea taberelor de refugiați și curățarea terenurilor de mine antipersonal. Așteptăm să vedem că se face o anchetă și că toate crimele ce au avut loc uh, în timpul acestui război civil sunt uh, făcute publice și sunt cunoscute în fața ONU. Nu e ușor, sigur, după un război care a durat aproape un sfert de viac, dar acest lucru e necesar pentru democrație și reconciliere. Mulțumesc. Domnul Bielan, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cetățenii din Sri Lanka au uh, suferit timp de mulți ani datorită uh, terorii provocate de tigrii tamili și uh, se pare că și armata a comis crime. Ambele părți au recurs la violențe sângeroase. Ca atare, trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru reconcilierea cetățenilor care fac parte din grupuri etnice diferite. Politicienii trebuie să găsească rezolvare pentru problemele socioeconomice și politice. Este nevoie de descentralizare, astfel încât grupurile etnice să poată să controleze administrația locală în interiorul unui stat unic. Este nevoie, într-adevăr, să existe o anchetă independentă pentru ca făptașii să fie pedepsiți. Există în continuare violență, corupție, există multe persoane dispărute. Uniunea Europeană trebuie să contribuie la construcția democratică în Sri Lanka. Mulțumesc, domnului Biele. Doamna Vergea, pentru un minut. Merci. Mulțumesc. Această rezoluție nu este la înălțimea evenimentelor din Sri Lanka. E suficient să ne uităm la raportul publicat de Consiliul Drepturilor Omului ca să ne dăm seama asta. NaviPI a spus că direcția în care se merge este una tot mai autoritară. Rapoartele care ne parvin de la ONG-uri arată că situația se degradează în această țară. Asta e situația. Așa că cum putem să spunem acum că cei care caută să se refugieze în Europa sunt uh, trimiși înapoi în Colombo, unde riscă să-și piardă viața? Cunosc un caz, uh, o Sri a venit până la Strasburg, a reușit să ajungă până aici, cu toate acestea n-a fost uh, acceptată, nu i s-a acordat azil și a fost trimis înapoi în Sri Lanka, unde a fost regăsit peste șase luni mai târziu plin de găuri, pentru că fusese ucis cu armă de foc. Frații, de asemenea, acestea sunt drame care se întâmplă, trebuie să ne mobilizăm ca ele să nu mai aibă loc. Mulțumesc, doamnă Vergia. Permiteți o întrebare din partea domnului Deva. Pitea, colegi Vă rog. microfonul. Domnule președinte, vreau să o întreb pe doamna Vergea dacă știe că Colombo, capitala Sri Lanka, unde eu m-am născut, este un, un oraș minoritar unde 64% din populația orașului vorbește tamilă și nu se încaleză? Despre ce vorbiți, stimată doamnă? A, colegin Garcia. Doamna Vergia. Excuse-mă, Îmi cer scuze, nu văd unde este problema. Problema nu este să știm cine vorbește o limbă sau alta, ci dacă au loc încălcări ale drepturilor omului în Sri Lanka. Iar rapoartele ONG-urilor sunt clare, situația se degradează. A existat o speranță la un moment dat de reconciliere, dar aceasta nu mai este reală. Și trebuie să abordăm lucrurile altfel, așa cum ne cere și ONU. Înaltul comisar pentru drepturile omului are aceeași părere. Vielen Dank. Mulțumesc, doamnă Verjia. Are acum cuvântul domnul Holmeier, un minut. Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. În cei 26 de ani războiului civil au avut loc uh, crime sângeroase și încălcări ale drepturilor omului de ambele părți. Din 2009 ar trebui ca situația să fie stabilă, dar situația de uh, fapt însă arată că guvernului se reproșează încălcări ale drepturilor omului. E vorba de 30.000 de persoane, printre care și numeroși jurnaliști care au fost uh, omorâți sau care au um, dispărut. Se vorbește și de 80 de milioane de cetățeni din Nord care au uh, s-au refugiat în timpul războiului și acum trebuie să se întoarcă. Sigur că trebuie să solicităm în guvernului să renunțe la încălcările drepturilor omului și este mult mai ușor să uh, uh, facem acest lucru și să batem cu bunul masă în fața Sri Lancii decât în fața Chinei. Eu uh, aș dori să-mi fac o imagine la fața locului, mă voi deplasa în Sri Lanka, voi face o părere uh, acolo și sunt optimist în ceea ce privește viitorul acestei țări. Mulțumesc, domnule Obermaier. Are cuvântul domnul Deva, două minute. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să Vă spun că am fost născut în Sri Lanka. Bunicul meu a fost senator și membru fondator al principalului partid de opoziție este penibil că, să spunem că după 30.000 de ani de război care uh, au cerut 60.000 de victime, au fost uitați acum în această instituție și uh, să ne gândim și la uh, modul în care comunitatea internațională a judecat finalul războiului. De fapt, o populație inocentă a fost terorizată Sri Lanka este de sute de ani un stat unitar, uh, nu a fost divizat, a fost uh, invadat de 14 ani de mari puteri de India, dar uh, a fost refăcută după aceea de regii tradiționali. Există 500 de ani de civilizație europeană Portugalia, țările de jos, Marea Britanie uh, au uh, acționat aici. Iar în 1928 Sri Lanka a devenit uh, un stat independent. 19 state din cele 28 de state membre cunosc de fapt implicările și nu trebuie să ne dea lecții care sunt ridicole pentru că state care au subjugat anterior Sri Lanka acum își asumă statutul de uh, învățător. Deci, eu cred că trebuie să nu mai încercăm să căutăm, să inventăm sancțiuni, pentru că era imperială a încetat și acțiuni de acest gen sunt contraproductive. Uniunea Europeană ar deveni mai puțin populară. Vorbitorul este întrerupt de către președinte. Domnule Deva, Permiteți ca domnul Murphy să vă adreseze o întrebare? Do you allow a question of colleague Murphy? Uh, thanks for, uh... Mulțumesc pentru că acceptați această întrebare. Domnule Deva, faceți o diferențiere între violența de stat și violența care nu este uh, produsă de stat, dar oare este acceptabil ca statul să se implice în masacrarea persoanelor, ca statul să fie implicat în dispariția persoanelor doar pentru că este statul? Uh, oare statul are mai puține responsabilități vis-a-vis -vis de violență decât cei care nu fac parte din organele de stat? Dacă domnul Murphy m-ar fi ascultat cu atenție, eh, ar fi înțeles că eu nu aduc scuze violențelor de stat. Eu cred că eh, trebuie să apărăm statul de drept, iar de 30 de ani, de fapt, cei care se află la conducerea acestui stat au apărat statul de drept. Dacă analizați corect ce s-a întâmplat, eh, de fapt, Sudul a alimentat Nordul a alimentat acea populație care încearcă să uh, o suprime. Deci uh, este uh, mai degrabă o atitudine teroristă, nu are niciun fel de legătură cu populația tamilă. Președintele, mulțumesc, domnule Diva. Trecem la procedura CHCI. Timpul este foarte înaintat. Nu pot să dau cuvântul tuturor celor care s-au înscris, de aceea va începe colegul Schina. O să încerc să nu strig prea tare și să nu fiu foarte bombastic în exprimări. Vreau doar să spun că această rezoluție este foarte importantă și oportună. Progresul în Sri Lanka a fost foarte lent și în multe domenii încă nu s-a putut dovedi credibilitatea acestui regim împotriva acuzațiilor de încălcare ale drepturilor omului în trecut și acum. Să ne uităm la raportul lui Navi Pilei și vedem că există încă chestiuni ce nu au fost rezolvate. Plus, au mai existat uh, lucrători umanitari care și-au pierdut viața, mulți oameni care au dispărut. Și cred că ONU și comunitatea internațională de asemenea trebuie să dea seamă despre ce s-a întâmplat, să dea socoteală, nu doar Sri Lanka. Există presiune din interior, există și presiune din exterior. Fără ele nu se poate face niciun progres. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Skinner. În finalul procedurii Catch the Eye, domnul Repo arvoisa puhemies arvostan kollega devan asiantuntemusta asiassa. olen. mulțumesc foarte mult. că am înțeles corect pe domnul Deva, problemele din Sri Lanka datează din perioada războiului civil care s-a încheiat în anul 2009. Este vorba despre violențe cumplite, zeci de mii de civili uh, au avut de suferit, au murit. Trimisul special al ONU care a vizitat uh, această țară a făcut declarații uh, și trebuie să ținem seama de ceea ce a spus. Noi trebuie să fim foarte activi în ce privește reconcilierea acestei țări, să nu uităm uh, crimele de război, uh, uh, nu trebuie să existe iertare față de cei care au greșit. Trebuie să ținem seama de faptul că locuitorii din Sri Lanka uh, deja au avut foarte mult de suferit, uh, iar uh, Sri Lanka s-a angajat într-un dialog cu comunitatea internațională, dar sunt foarte îngrijorat de informațiile legate de atacurile îndreptate împotriva moscheilor și bisericilor. Trebuie să existe libertate religioasă în această regiune. Mulțumesc, încheiem aici procedura chestiai și în încheierea dezbaterii dau cuvântul domnului comisar Cioloș. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, noi salutăm adoptarea în acest for a unei rezoluții în regim de urgență cu privire la situația drepturilor omului, democrația și statul de drept în Sri Lanka. Așa după cum apare în rezoluție, Uniunea Europeană recunoaște că Sri Lanka împreună cu ajutorul comunității internaționale, a făcut progrese importante după sfârșitul conflictului, în special în ce privește revenirea persoanelor strămutate, reconstrucția infrastructurii și deminarea. Au avut loc deja primele alegeri în regiunea din nord și sperăm că va exista o cooperare eficace între administrația centrală și Consiliul Provincial. În ciuda acestor măsuri pozitive, rămân și alte provocări ce trebuie soluționate în Sri Lanka, mai ales în ce privește protecția drepturilor omului, libertățile civile și religioase, independența justiției și statul de drept. Trebuie să existe o asumare a responsabilității pentru crimele din trecut. Doar astfel poate avea loc o reconciliere veritabilă post-conflict. Astfel, noi încurajăm ferm guvernul sri Lankes să ia măsuri suplimentare pentru a aplica recomandările formulate în raportul propriei sale comisii cu privire la învățămintele în urma conflictului și reconcilierea în țară și să uh, ia în serios recomandările internaționale. Au fost făcute apeluri de către partenerii internaționali și s-au evaluat progresele înainte de următorul Consiliu cu privire la drepturile omului din martie 2014. Uniunea Europeană va monitoriza atent aceste evoluții. Și astfel am luat notă de înființarea unei comisii de anchetă cu privire la dispozițiile forțate și încălcările drepturilor omului în plan național. Salutăm vizita înaltului comisar pentru drepturile omului al ONU și a raportorului special al ONU cu privire la persoanele strămutate. Încurajăm guvernul sri să adreseze noi invitații acestor oficiali și uh, ai altor raportori ai ONU, inclusiv uh, a celor care sunt în grupul de lucru cu privire la dispărțile forțate sau involuntare. Continuăm să încurajăm Sri Lanka să poartă un dialog cu Uniunea Europeană și cu alți parteneri internaționali care pot să acorde o asistență sau un ajutor în aceste provocări dificile. Uniunea Europeană este oricând gata să își ofere sprijinul guvernului sri Lankes pentru a-l ajuta să depășească aceste obstacole și a construi un viitor mai bun pentru toți sri lankezii. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kommissar Cholos. Mulțumesc, domnule comisar Cioloș. În finalul dezbaterii trebuie să spun că au fost înaintate șase propuneri de rezoluție. Dezbaterea se încheie. Astfel trecem la vot. Începem cu rezoluția cu privire la situația din Republica Centrafricană. Avem o moțiune de rezoluție din partea a cinci uh, grupuri. Amendamentul 1 pentru, împotrivă,